stați aici uh, în a echilibra lucrurile și în a transmite mesajul corect uh, pentru tot restul lumii. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă uh, comisar! Încheiem astfel dezbaterea acestui subiect de pe ordinea de zi. Mâine la prânz vom vota și această propunere. Avem o moțiune de rezoluție care a fost uh, înaintată de domnul Papastamcos. Uh, o vom vota mâine, cum spuneam, și acum putem trece la următorul punct de ordine de zi, de fapt ultimul uh, punct pe care îl vom discuta în această seară, o seară care a fost lungă. Acest ultim punct este raportul domnului Hausling și anume deficitul de proteaginoase în Uniunea Europeană, care este soluția la o veche problemă. Aș dori să dau cuvântul domnului raportor pentru patru minute herr domnule președinte, stimați colegi. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc călduros raportorilor fictivi pentru colaborarea de care au dat dovadă pe marginea acestui raport, raport care este unul foarte ambițios. Și acum aș dori să revin la câteva dintre aspectele cele mai importante și voi încerca să mă refer puțin și la cele mai controversate. Într-adevăr, avem un mare deficit de proteaginoase din Uniunea Europeană. Această tendință este în creștere, corespunde unui, unui suprafețe de 20 de milioane de hectare sau 10% din suprafața noastră pe care o delocalizăm în alte țări pentru a produce aceste proteaginoase. Un motiv a fost acordul Blair House de la începutul anilor 90 competitivitatea proteaginoaselor din Uniunea Europeană a avut de suferit de pe urma acestor acorduri și soia ieftină ne-a invadat piața. acest deficit era de 30% pentru leguminoase și, și se întindea pe 3% din suprafețele europene. În Germania, de altfel, această suprafață de cultivată cu proteaginoase nu mai reprezintă decât 1%. Acum, această industrie, această agricultură este într-o situație critică cercetarea în domeniul um, proteaginoaselor prezintă riscuri și de aceea trebuie să luăm măsuri pentru a încuraja aceste culturi, pentru că altfel vom uh, scădea sub un prag care poate pune în pericol culturile de proteaginoase în Uniunea Europeană. Acum nu mai putem să producem uh, în mod corect, pentru că există foarte multe riscuri. Trebuie să creăm uh, condiții de concurență loială. Și de aceea acordul Blair House ar trebui să fie revizuit, poate chiar eliminat. Oricum, este important că um, în cadrul reformei PAC, culturile de proteaginoase joacă un rol foarte important, pentru că există foarte multe aspecte pozitive legate de aceste culturi. Ele sunt importante pentru protecția apei și climei, pentru biodiversitate și aș mai vrea să vă dau și un exemplu. Cultura de leguminoase are o importanță deosebită pentru asimilarea dioxidului de carbon. și aceasta ne poate ajuta și la reducerea utilizării azotului, azotului mineral. De aceea, proteaginoasele trebuie să facă obiectul unor um, culturi regulate în agricultură. De asemenea, trebuie să ne reducem uh, dependența de importuri, astfel încât să garantăm producția de carne în Europa fără să mai depindem de importuri. China importă astăzi mai multă proteaginoase decât Uniunea Europeană. Deci ne-a depășit. Însă, un lucru este clar. În, în acest raport există și câteva aspecte controversate precum uh, toleranța zero pentru importurile de soia. Cred că acest lucru nu trebuie să se regăsească în acest raport. Ar fi un demers contraproductiv. Este vorba despre ajutoare pentru culturile europene de proteaginoase și nu este vorba de facilitarea importurilor de soia din străinătate. Deci trebuie să avem o abordare logică oricum, aceste puncte se regăsesc la locul potrivit în raport. Dar cred că atât am avut de spus referitor la acest raport. Mulțumesc. Este surprizător, dar mi-ați făcut o surpriză plăcută la această oră târzie din noapte. Avem 10 colegi înscriși la cuvânt mai puțin decât numărul de colegi prezenți oricum. Doamna McGuinness, aveți un minut, vă rog. Thank you, President. Um, can I just say to our rapporteur... Mulțumesc, domnule președinte. Felicit raportorul. Uh, raportul pune accentul pe uh, aceste produse importate pentru nevoile noastre în proteine și pune accentul pe o situație în care noi uh, suntem uh, în dezavantaj față de China. E important, noi trebuie să ne gândim la asta și dintr-o perspectivă legată de uh, securitate. Știu, domnule președinte, că ceasul s-a defectat, deci aș putea vorbi mai mult. Uh, Însă nu voi face acest lucru. Vreau să vă atrag atenția asupra două aspecte. Sigur că e important aspectul legat de Organizația Mondială a Comerțului, dar uh, la momentul actual problema uh, organismelor modificate genetic neaprobate e într-adevăr una gravă în Uniunea Europeană trebuie să reglementăm situația. Cred că alineatul 12 a, uh, uh, legat de proteinele animale prelucrate este foarte important dacă aplicăm regulile. Dar e o problemă din Uniunea Europeană când a, a, am uh, interzis anumite proteine animale din motive foarte bune pentru și Eh, din păcate aici există acum o penurie. Deci sunt, eh, eh, de deci salut acest raport și acesta sublinează o problemă cheie pentru Europa și aprovizionarea cu furaje. Mulțumesc. Mulțumesc și pentru generozitatea dumneavoastră. Spune președintele acum, are cuvântul domnul Tarabela. Un minut. Un minut domnule președinte, mai întâi aș dori să vă mulțumesc și să îi mulțumesc și lui Martin Hosting pentru acest raport uh, important. Sunt uh, dezamăgit de uh, versiunea sa finală și acesta este motivul motivul pentru care eu am, m-am abținut la votul final din comisie. Acest raport a fost denaturat uh, prin uh, includerea chestiunii toleranței uh, zero, prin faptul că s-a subliniat că OMG-urile nu rezolvă problema deficitului de proteine în Europa. Cât privește cultura proteaginoaselor uh, în Europa, e bine, i-ar putea reduce dependența noastră alarmantă de proteine vegetale. Uh, acordul uh, Blair House avea anumite obiective orientate spre piață care a condus, au condus la o volatilitate extremă a prețurilor pe piață. Um, în cele din urmă, pentru viitor, în cadrul gestiunii responsabile a solurilor, trebuie să integrăm uh, proteaginoase în ciclurile rotative ale culturilor. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Tarabela. Uh, domnul Ferreira are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Acest deficit de proteaginoase în Europa este o dovadă în plus a dezechilibrelor care au fost generate de politicile economice și aceasta are consecințe directe asupra aprovizionării cu hrană a populației și a crescut uh, în mod îngrijorător vulnerabilitatea producătorilor zootehnici care se confruntă cu probleme legate de calitatea furajelor. De aceea trebuie să introducem stimulente uh, pentru a încuraja producția locală de proteaginoase, astfel încât în cele din urmă să ajungem la reducerea importurilor. Vrem, trebuie să avem rotație a culturilor, agricultură extensivă și așa mai departe. Dar această problemă nu poate să fie pretextul pentru crearea unor probleme și mai mari. Deci nu putem să slăbim principiul de toleranță zero în ceea ce privește furajele. Mulțumesc. Oricum, uh, a fost uh, greu, ați fost greu de urmărit. Doamna Dodds. Thank you, uh, Mr. President, and, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, raportorului creșterea prețurilor în acest domeniu și importurile au arătat cât de vulnerabil este UE în legătură cu proteinele în furaje, care proteinele sunt foarte importante pentru uh, animalele din Europa și agricultori, agricultorii din circumscripția mea se află într-o situație foarte dificilă, mai ales sectorul porcinelor. În ciuda rezervelor raportorului, spun și eu că eu consider că Europa trebuie să găsească o soluție în legătură cu toleranța zero. Săptămâna trecută am vorbit cu uh, alegătorile mei care sunt importatori de furaje, ei spuneau că evoluțiile uh, uh, recente sunt pur politice și nu vor aduce o soluție pe termen lung. Noi avem nevoie să găsim o astfel de soluție față de politica de toleranță zero. Y tiene la palabra ahora el señor Down. Mulțumesc, domnul Down acum. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu, uh, ca raportor uh, din umbră, din partea grupului meu, aș dori să mulțumesc raportorului pentru condițiile de muncă pe care le-am avut uh, alături de el în legătură cu acest dosar. Acest dosar, cred eu, dragi colegi, este un dosar strategic astăzi. Am vorbit deja despre China și pot să dau niște cifre. În 2010, uh, chinezii au cumpărat 49% uh, uh, din soia pusă pe piață. Previziune pentru 2011, pentru același client, 57% din soia pusă pe piață. Pe termen mediu, imaginați-vă următoarea situație. Anumite regiuni uh, cu agricultură intensă vor fi private pentru 8 zile de importurile de soia. Ce se va întâmpla atunci? Există o urgență să dezvoltăm aceste producte și în alte zone. Țara mea, în uh, cadrul articolului 68, a pus la punct o politică în 2010 și această politică a dovedit o bună elasticitate a uh, produselor în raport cu aceste politici. Domnul Tavaș de Recuvântul. Muchas gracias. Eh, Mulțumesc. Fiind responsabil uh, de grupul socialiștilor și ca raportor al avizului din partea Comisiei de Mediu, vreau să profit de această ocazie pentru a-i mulțumi domnului Hoisling pentru cooperare. Acesta este un raport bun. Vorbim despre deficitul de proteaginoase în Uniunea Europeană Europeană, ceea ce reprezintă un pericol pentru viitorul industriei zootehnice din Uniune și nu găsim o cale de ieșire. Conduțiile, de, conduțiile climatice nu sunt bune, nu există stimulente acordate prin uh, PAC și așa mai departe. Nu, se, nu ne concentrăm pe rotația culturilor și așa mai departe. Și aș vrea acum să vă atrag atenția dumneavoastră, doamnă comisar. Cred că este important ca Comisia să acționeze imediat pentru a gestiona problema legată de prote proteinele animale și modul în care pot fi acestea utilizate de rumegătoare. Nu cred că este necesară o interdicție în acest sens. Mulțumesc, domnul Sikierski. Nieroztropna politica rolna Unii doprowadziła do... Mulțumesc, domnule președinte. Politica agricolă comună a ajuns în situația în care producția de plante proteaginoase nu mai este profitabilă, dar deficitul de proteine ne arată că ar trebui să ne regândim aceste politici. Actualmente, pe piața europeană, uh, avem 100% uh, de importuri de soia din Brazilia, Argentina, Statele Unite și altele, așa alte țări. Uh, e vorba de soia modificată genetic și produsă foarte ieftin sau relativ ieftin. Se mai pune și problema disponibilității și accesibilității organismelor modificate genetic pe piața europeană. Noi, din păcate, nu suntem coerenți, pentru că, pe de o parte, discutăm despre interdicția produselor modificate genetic în Uniunea Europeană și, pe de altă parte, organismele uh, sau soia modificată genetic este importată din țări terțe și noi o consumăm. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule. Și în încheiere are cuvântul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 Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, și domnului uh, raportor pentru un raport foarte bine redactat, un raport redactat mai bine decât alte rapoarte care au fost prezentate în acest for. Am vorbit despre MG-uri, am vorbit despre um, o interdicție totală și pot să vă spun că în acest uh, raport aceste elemente nu își găsesc locul, n-au legătură cu um, restul raportului și același lucru poate fi spus și despre alte elemente ce se regăsesc aici. Dacă am avea mai multe culturi proteaginoase în Europa, um, am avea avantaje, însă în același timp mai sunt și alte probleme care nu se rezolvă prin acest raport. Și aici mă refer la uh, creșterea consumului de carne. Uh, cu cât uh, mâncăm mai multă carne, cu atât dăunăm mai mult climei și cu atât dăunăm sectorului proteaginoaselor ce facem cu această problemă, pentru că ea este cea care trebuie rezolvată pentru viitor și acum. Mulțumesc! Mulțumim uh, foarte mult, doamnă Vestlund. Îmi cer scuze, l-am uitat pe domnul uh, Kelly și dânsul ar dori să intervină și va închide dânsul la această rundă de discuții. Mulțumesc. În primul rând aș dori să-l felicit pe domnul uh, Hausling pentru raportul său. Într-adevăr, este un uh, adevărat scandal. Nu este corect să existe o reducere a proteaginoaselor în Uniunea Europeană. De fapt, uh, depindem uh, în proporție de 80% de produse importate. Cum s-a putut întâmpla acest lucru în Uniunea Europeană, care se concentrează atât de mult pe agricultură? Uh, aceasta este o problemă atât pentru culturi cât și pentru industria zootehnică. Raportul spune două lucruri importante. În primul rând, uh, rotația culturilor. E mai ușor de spus decât de făcut. Este foarte greu să îi stimulezi pe fermieri să-și schimbe practicile. În al doilea rând, aceasta trebuie să fie inclusă ca țintă în reforma PAC pentru a reduce importurile. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kelly. Am terminat uh, turul uh, colegilor care au dorit să intervină și dăm acum cuvântul doamnei comisar pentru a încheia dezbaterea. Vă rog, doamna Damanaki. Reliable and sustainable protein. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, proteinele sunt uh, esențiale pentru bunăstarea sectorului agrozootehnic, deci mulțumesc domnului raportor Hoisling și membrilor Comisiei pentru Agricultură pentru că, uh, iată, au pus pe ordinea de zi această temă foarte importantă. Raportul nostru este o contribuție foarte importantă la discuția privind reformarea uh, politicii uh, agricole comune. După cum știți, Comisia va face niște propuneri încă în această toamnă. Voi sublinia faptul că producția noastră de proteine a crescut cu uh, produsele pentru uh, uh, etan, nol și, și rapiță. Acum reprezintă 22% din consumul UE de proteine și ingrediente bogat în proteină, comparat cu 12% acum 5 ani. Uh, susținerea pentru agricultori prin uh, sistemul de rotație de culturi, care uh, este una din ideile principale din raportul domnului Heusling, după cum știm, e unul din elementele care este analizat pentru plăți directe. Deci, uh, salut susținerea dumneavoastră pentru o mai mare durabilitate a uh, acestor uh, procedee agricole. Aici, sigur, se poate ajunge la mai multă sinergie și la, un, la o gestionare mai bună, dar orice ecologizare a plăților directe nu trebuie să uh, supună riscului uh, susținerea directă pentru produse specifice, produse agricole specifice. Această idee este centrală pentru orientarea de piață la care s-a ajuns cu uh, fostele, cu reformele anterioare. Uh, Eh, declar că există state membre care acum utilizează posibilitatea de a cupla o parte a ajutorului directe la obiectivele de mediu pentru a susține eh, plantele proteaginoase, producția acestora. Subliniez eh, că există din ce în ce mai multe produse de soia din Uniunea Europeană care ar însemna probabil o reducere în producția de cereale, pentru că știm că terenurile la dispoziție care există în Uniunea Europeană sunt limitate. Există sigur și alte domenii în care o politică a noastră în domeniul agricol își poate aduce o uh, contribuție și mă refer la cercetarea și uh, uh politicile de dezvoltare rurală mm, și aici se poate uh, aduce un ajutor prin formare pentru a utiliza cât mai bine plantele proteaginoase uh,